Bun. Allora iniziamo i lavori della Commissione. Începem lucrările Comisiei. Sunt deosebit de eh, încântat să-l salut pe Jacob Sevesta, ministrul agriculturii din Republica Cehe, fost președinte al Consiliului Lucrările noastre vor începe cu o expunere a lui Jacob care ne va vorbi despre ceea ce a realizat, a putut realiza președinția cehă în semestrul trecut. Imediat după aceea vom lăsa dezbaterea care va fi legată și de expunerea noului președinte al Consiliului aparținând președinției suedeze pe care îl vom întâlni în această după-amiază. Sper că toată lumea este prezentă și a luat loc. Jacob, ai cuvântul. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové. Stimate domnule președinte, distinși membrii ai comisiei, domnilor și domnilor, este o onoare pentru mine să am ocazia de a mă adresa Comisiei Agri a noului Parlament ca reprezentant al statului care a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2009. Pentru început, permiteți-mi să vă salut pentru faptul că ați fost aleși sau realeși și să vă doresc mult succes în activitățile viitoare ale comisiei dumneavoastră. Relațiile dintre Consiliu și Parlament sunt, prin tradiție, relații foarte bune. Am lucrat întotdeauna într-o strânsă cooperare, ceea ce este un lucru bun, pentru că împotrivă, împreună avem răspunderea pentru politicile integrate cele mai importante care afectează direct vi viețile și viitorul fermierilor europeni, agricultorilor europeni. Așadar, avem un rol foarte important în societatea noastră și afectăm uh, fiecare domeniu al vieții cetățenilor europeni. Sunt ferm convins că această cooperare va continua să se desfășoare cu mult succes în viitor. Faptul că l-ați ales ca președinte, un fost membru al Consiliului cu o vastă experiență în acest domeniu și de aceea am fost rugat să Vă informez activitățile trecute ale Consiliului că a fost președinte în exercițiu al Consiliului. După cum știți, în uh, a doua jumătate a anului trecut și în prima jumătate a acestui an, am văzut un impact fără precedent al crizei economice asupra majorității statelor europene. De aceea, președinția cehă a făcut eforturi deosebite pentru a găsi un compromis în privința planului de recuperare, de redresare economică europeană. De aceea am alocat 5 miliarde de euro pentru proiecte de dezvoltare în sectorul energetic și pentru dezvoltarea rurală. Acest acord, printre altele, asigură peste un miliard de euro ce vor fi mutați către Fondul European pentru Dezvoltare Rurală. Astfel, dorim să facem față provocărilor definite la bilanțul de sănătate de anul trecut. Încercăm să introducem internetul broadband în zonele rurale, în anul 2009 și în anul 2010. Apreciez foarte bună cooperare cu Parlamentul European, care a contribuit semnificativ în finalizarea planului de redresare economică. Situația foarte gravă a economiei mondiale, ca urmare a crizei financiare, a avut un impact semnificativ asupra tuturor sectoarelor economiei, inclusiv sectorul agricol, printre cele mai profund afectate sectoare a fost sectorul producției de lapte, care s-a confruntat cu o scădere a cererii de lapte și cu o cădere a prețurilor produselor lactate. Președinția cehă a monitorizat situația îndeaproape, păstrând uh, o strânsă legătură cu Comisia pe toată durata președinției. Subiectul situației dificile în sectorul lactatelor s-a aflat printre prioritățile tuturor reuniunilor ministeriale și reuniunilor Consiliului. Vrem să ne asigurăm că putem folosi toate instrumentele de piață de care dispunem pentru a atenua situația de pe piața europeană. Acest lucru s-a întâmplat mulțumită înțelegerii de care a dat dovadă Comisia Europeană. Astfel am putut activa susținerea pentru stocarea privată, rambursările la export și achiziții prin intervenție de unt și de lapte praf degresat. au fost înaintate mai multe propuneri. Propunerea de a extinde perioada de achiziții prin intervenție după luna august anul acesta, incluzând posibil chiar și anul economic 2010 și 2011. S-a propus de asemenea ca perioada pentru stocarea privată a undului să fie și ea extinsă pentru a cuprinde și perioada de după 15 august 2009. S-a mai făcut o propunere de a accelera plățile directe către agricultori până la 70%, până la data de 16 octombrie 2009, pentru a susține în continuare producătorii de lapte europeni, trebuie să putem utiliza planul de redresare economică pe care l-am menționat. Rezultatul acordului din noiembrie privind bilanțul de sănătate al PAC a fost adoptat oficial acest lucru permite statelor membre să facă ajustări la un număr de măsuri pentru dezvoltarea rurală, astfel încât să ofere un sprijin mai eficient producătorilor de lapte. Unele dintre aceste propuneri vor fi uh, transmise Comisiei dumneavoastră în vederea votului în cadrul procedurii simplificate. mulțumită măsurilor menționate mai sus, am reușit să oprim căderea prețurilor laptelui. Cu toate acestea, nu am reușit să le facem să crească. Evident, în situația economică actuală, aceasta este o provocare deosebit de dificilă. Cu toate acestea, trebuie să reușim să readucem prețurile la lapte pe linia de plutire, pentru că în condițiile de față situația pur și simplu nu este durabilă și nu poate fi menținută pe termen lung pentru uh, fermieri. În timpul președinției uh, cehe, la cererea Consiliului, Comisia a elaborat un raport detaliat privind situația pieței laptelui și a propus câteva măsuri în vederea stabilizării acesteia. Acest raport uh, va reprezenta baza discuțiilor ce vor continua acum pe durata președinției suedeze. Sper că noile măsuri ce sunt în curs de elaborare vor asigura o îmbunătățire a situației laptelui încă din această toamnă. În ciuda celor câteva semnale pozitive pe care le-am primit uh, din partea pieței, va fi foarte dificil să depășim uh, obstacolele cu care se confruntă piața laptelui din Europa. Această sarcină va fi una cu care ne vom confrunta pe termen lung. Trebuie să lucrăm împreună dacă dorim să avem succes. Permiteți-mi acum să menționez și alte câteva chestiuni importante care au figurat pe ordinea de zi, pe agenda președinției cehe. Președinția cehă a considerat că este foarte important ca discuțiile privind viitorul PAC să continue și de aceea am acordat foarte multă atenție instrumentului cheie de implementare a acesteia, și anume tema plăților directe către fermierii europeni după 2013. Printre altele, pentru că discuția privind viitoarea perspectivă financiară între 2014-2020 se apropie, pe durata președinției noastre am derulat uh, discuții foarte deschise la toate nivelele în vederea definirii unui număr de uh, subiecte ce urmează să fie discutate în legătură cu uh, noua politică agricolă comună și membrii ai Comisiei Agri au participat la aceste discuții. Tema viitorului plăților directe s-a aflat și ea printre prioritățile reuniunii informale a Comisiei de Agricultură și Pescuit, care a avut loc la Brno în iunie. Ca urmare a acestui lucru, președinția a promovat câteva propuneri, a transmis câteva propuneri pentru Consiliul din iunie, și acestea au fost uh, susținute de 21 de state membre și vor figura printre concluzii. Astfel, statele membre au transmis un semnal clar în sensul că viitoarele plăți directe trebuie să fie corecte, eficiente, ușor de implementat și ușor de apărat. Sunt uh, convins că discuțiile care s-au uh, purtat uh, în timpul președinției cehe vor continua pe durata președinției suedeze, care se va concentra în special pe viitorul pilonului 2. De asemenea, președinția cehă a reușit să facă progrese către simplificarea PAC în două domenii. În primul rând, prin uh, integrarea reformei sectorului vinului în uh, organizarea comună unică a pieței. Acesta a marcat uh, un an întreg de simplificări tehnice ale politicii agrare comune în acest proces peste 20 de regulamente au fost combinate într-un singur regulament. S-au creat astfel mai multe reguli armonizate. În al doilea rând, la Consiliul de Agricultură și Pescuit, care a avut loc în luna mai, s-a ajuns la un acord politic unanim în legătură cu proiectul de concluzii ale Consiliului în legătură cu uh, o politică agricolă comună simplificată pentru Europa. Mesajul transmis de Consiliu a fost că procesul de simplificare a PAC continuă să reprezintă o prioritate în toate discuțiile actuale și viitoare pe marginea PAC și Consiliul și-a reafirmat angajamentul de a reduce povara administrativă cu 25% până în anul 2012. Acesta este un compromis deosebit de important, al cărui scop este să creeze beneficii practice reale pentru fermieri și pentru administrațiile naționale în implementarea PAC. În timpul discuțiilor, statele membre au transmis câteva zeci de recomandări legislative pentru simplificarea PAC. Comisia le va examina imediat în vederea permiterii unei discuții ulterioare la Consiliul din noiembrie 2009. Există o componentă foarte importantă a acestui acord ce, ține, ce uh, reprezintă apelul Consiliului la o mai bună utilizare a agențiilor de plăți. Deci mai multă coerență și eforturi de simplificare între direcțiile generale ale Comisiei și o folosire mai eficientă a tehnologiilor informatice pentru reducerea poverii administrative. Vă spun acum câteva cuvinte despre o temă foarte importantă pentru consumatori și pentru producători din punct de vedere al viitorului produselor noastre agricole – Este vorba de viitoarea politică pentru produsele agricole și pentru calitatea alimentelor. La Consiliul din iunie, președinția cehă s-a bucurat de susținerea unanimă la nivel politic a statelor membre pentru concluziile Consiliului privitoare la viitorul model al politicii privind uh, calitatea produselor agricole și a alimentelor. Ca răspuns la comunicarea din mai 2009 pe această temă. S-a transmis un mesaj clar producătorilor europeni și anume că accentul pe calitate este calea corectă de a asigura competitivitatea pe termen lung și o înaltă valoare adăugată a producției agricultorilor europeni. Acesta este un text foarte important, un document foarte important care arată importanța consolidării și dezvoltării schemelor politice existente pentru consumatori și cât și pentru consumatori, cât și pentru agricultori. beneficiile acordurilor sunt următoarele. Ne-am luat angajamentul să existe o mai bună comunicare în privința cerințelor impuse producătorilor. S-a solicitat simplificarea procedurilor administrative pentru uh, indicațiile geografice, pentru o îmbunătățire a specialităților tradiționale și consolidarea recunoașterii și promovării indicațiilor geografice față de state terțe. Președinția cehă a organizat și o conferință ministerială pe această temă în luna martie 2009 în Praga și această conferință s-a bucurat de foarte mult succes. La această conferință au participat și mai mulți membri ai comisiei dumneavoastră. Rezultatul acestei reuniuni a dus, fără îndoială, la acordul în Consiliu pe durata președinției cehe în legătură cu regulamentul privind normele pentru carnea de pui. Am luat acest uh, punct dintre prioritățile președinției franceze, după ce Consiliul și Parlamentul refuzaseră propunerea Comisiei privitoare la permiterea tratamentului, tratării chimice a cărnii de pui la sfârșitul anului 2008. Acesta a fost un punct foarte delicat, în special în ceea ce privește importurile din state terțe și având în vedere presiunile uh, ce veneau de pe cealaltă parte a Atlanticului. Am reușit să evităm un compromis uh, privind uh, cerințele de igienă și președinția cehă nu a trebuit decât să creeze standarde pentru carnea de pui proaspătă. Am fost nevoiți să exclud, excludem din categoria de carne proaspătă carnea congelată. Îmi face plăcere să vă spun că am ajuns la o variantă de compromis în cadrul Consiliului și am adăugat definițiile care lipseau, iar acum propunerea legislativă se află la OMC pentru analiză și comentarii. În ceea ce privește al doilea pilon al PAC, președinția cehă a contribuit nu doar prin planul de redresare economică, ci și definind zonele cu handicap natural din Uniunea Europeană. Știți probabil că în definiția zonelor celor mai puțin favorizate, aceasta reprezintă un subiect deosebit de delicat. Consiliul de Agricultură și Pescuit a aprobat concluzii pe baza comunicării Comisiei din luna iunie, luându-și angajamentul față de statele membre de a transmite hărți cu zonele cu handicap natural până la începutul anului 2010. Aceste hărți vor, ne vor ajuta la evaluarea impactului criteriilor propuse și vor servi ca bază pentru o propunere legislativă care, în mod transparent și uniform va defini și va identifica zonele cu handicap natural din toate statele membre ale Uniunii Europene din 2014. Voi vorbi acum despre câteva subiecte din sectorul veterinar, fitosanitar și alimentar. Voi începe prin a menționa un compromis foarte important pe care îl apreciez foarte mult. La începutul președinției cehe, ne-am stabilit printre prioritățile în domeniul veterinar finalizarea regulamentului privind protecția animalelor la sacrificare. Și după o serie de negocieri foarte complicate, am reușit să o facem. Propunerea noastră a fost adoptată cu unanimitate la Consiliul de Agricultură și Pescuit din iunie. Compromisul la care am ajuns se bazează pe ultimele informații științifice privitoare la parametrii tehnici ai echipamentului din abatoare și uh, de asomare și, și echipamentul de uh, asomare. Și de asemenea monitorizarea eficienței acestor proceduri. Statele membre trebuie să respecte uh, reguli naționale cele mai severe. În decembrie 2008, Comisia a prezentat un proiect de directivă a Consiliului și Parlamentului privind protecția animalelor folosite în scopuri științifice. Prima revizuire a acestui text a fost uh, finalizată cu succes și au fost discutate amendamentele primite din partea Parlamentului. Pașii următori depind de alegerile președinției uh, suedeze și sunt convins că propunerea va fi completată și finalizată în cea de-a doua jumătate a anului 2009 cu cooperarea dumneavoastră. În uh, domeniul bunăstării animalelor, doresc să menționez adoptarea concluziilor Consiliului și Declarația Universală a Bunăstării Animalelor, ce au ca scop încurajarea statelor terțe să adopte propria lor uh, legislație națională în acest domeniu. Un alt succes uh, important înregistrat de președinția cehă în domeniul bunăstării animalelor este adoptarea proiectului de regulament privind uh, produsele uh, derivate, produsele animale, produsele de origine animală. Am uh, revizuit regulamentul existent pentru a-l simplifica și a-l face mai ușor de înțeles. Am reușit de asemenea să reducem povara administrativă a companiilor și a autorităților. În acest proces am ținut cont de toate cerințele uh, privitoare la sănătatea animalelor și uh, populației în legătură cu produsele de origine animală. În ceea ce privește alimentele, în acest domeniu, președinția cehă a ajuns la un acord politic privind alimentele noi la Consiliul din iunie. Prin această propunere se urmărește asigurarea siguranței alimentelor, protecția sănătății populației și garantarea bunei funcționări a pieței alimentelor. Am clarificat și definiția alimentelor noi pentru a ține cont și de noile tehnologii uh, alimentare. Când se va ajunge la o poziție comună în Consiliu, această propunere va fi transmisă Parlamentului pentru adoptare în a doua lectură. De asemenea, printre prioritățile alimentare ale președinției cehe se numără și propunerea de regulament privind etichetarea produselor alimentare. Obiectivul a fost uh, ca etichetele produselor să fie mai uh, ușor de citit și de înțeles și să țină cont de necesitățile consumatorilor din Uniunea Europeană. De asemenea, am dorit să actualizăm indicațiile de pe etichetă, indicațiile generale și indicațiile privitoare la nutrienți. S-au făcut progrese semnificative pe durata președinției cehe în cadrul Consiliului, și aceste progrese figurează în raportul uh, prezentat de președinția cehă, raportul de stare prezentat. Voi spune acum câteva cuvinte despre cele mai importante teme din domeniul fitosanitar. Președinția cehă, împreună cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European, a ajuns la o variantă de compromis uh, în legătură cu statisticile privind pesticidele. Din păcate, având în vedere provocările procedurale foarte dificile, propunerea aceasta nu a fost încă aprobată. Cred că Parlamentul uh, nou format va aproba acest acord foarte curând. Un alt succes uh, înregistrat în cadrul Consiliului a fost aprobarea a trei substanțe care pot fi folosite pentru protecția plantelor. Președinția cehă a, făcut, a avut o contribuție activă la formularea noilor standarde internaționale și noilor criterii de uh, standarde uh, de stabilirea standardelor fitosanitare în cadrul FAO pentru uh, oprirea propagării carilor și altor boli are lemnului. De asemenea, președinția cehă a redactat concluzii ale Consiliului privitoare la abolirea anumitor uh, reguli și regulamente devenite caduce. Consiliul a discutat și uh, mult așteptata propunere privitoare la taxele, la impozitele pe care le suportă uh, companiile ce fac comerț cu uh, lemn. Este vorba de FLECT. Președinția cehă vroia neapărat să facă progrese în acest domeniu și am făcut tot ce ne-a stat în putere în acest sens. Cu toate acestea, nu am putut uh, uniformiza diferențele dintre statele membre, iar această propunere va continua să fie discutată pe durata președinției suedeze. În forum, forurile internaționale, președinția cehă a reprezentat interesele Uniunii Europene în um, privința silviculturii la două evenimente importante. Unul a avut loc a fost cea de-a 19-a ședință a Comisiei de Silvicultură a FAO la 19 martie 2009. Principalul subiect de discuție a fost dezvoltarea durabilă, schimbarea climatică și adoptarea politicilor de silvicultură și a instituțiilor la schimbările climatice. am fost mulțumiți de rezultatele obținute, deși am dorit să acordăm mai multă atenție evaluării resurselor genetice mondiale. Al doilea eveniment major a fost pregătirea pentru cea de-a opta reuniune a forului, forului de silvicultură, forumului de silvicultură al ONU ce a avut loc la New York. Poziția Uniunii Europene a fost adoptată ca și concluzie a Consiliului. Printre temele de discuție s-au numărat pădurile într-un mediu în continuă schimbare și decizia privind cadrul financiar pentru dezvoltare durabilă în domeniul silviculturii și cumularea de noi resurse financiare și adoptarea unei noi rezoluții privind uh, pădurea în, uh, într-un mediu în continuă schimbare. Din păcate nu am ajuns la o rezoluție privind uh, gestionarea durabilă a pădurilor. Pentru că nu s-a ajuns la, un, la o înțelegere privind uh, donatorii și beneficiarii uh, sprijinului financiar. Așadar, această temă va rămâne pe agenda următorii, următorului forum de silvicultură al ONU ce va avea loc în 2011. Domnilor și domnilor, am rezumat activitățile președinției cehe. Președinția pe care am deținut-o în prima jumătate a anului 2009. Îmi dau uh, foarte bine seama ce rol important și util joacă Parlamentul European și comisiile din cadrul acestuia În perioada imediat următoare ne vom confrunta cu mai multe provocări și sarcini pe care va trebui să le abordăm și uh, să le realizăm cu succes într-o situație foarte dificilă în plan economic. Ne va ajuta însă capacitatea noastră de acțiune. Volatilitatea condițiilor externe la care sunt expuși fermierii europeni sunt uh, tot mai puțin previzibile uh, la momentul de față și vom fi obligați să acționăm din ce în ce mai repede și mai prompt. Nu putem face față acestor uh, provocări decât printr-un dialog uh, foarte bun și foarte intens între instituții și prin cooperare și uh, bunăvoință în încercarea de a ajunge la compromisuri. în special având în vedere că agricultura va intra sub incidența procedurii de codecizie. Ministrul suedez, Eskiel Erlandson, care deține acum președinția suedeză, va discuta astăzi și alte teme. Cetățenii și agricultorii europeni au așteptări foarte mari de la noi și sunt convins că o bună cooperare între instituțiile Uniunii este cheia succesului și cheia atingerii unor uh, rezultate pozitive. Închei mulțumindu-vă încă o dată pentru cooperare. Este o cooperare pe care o apreciez foarte mult și Sper să cooperăm la fel de bine și pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc, dragă Iacob, aceast, pentru această expunere și eh, consider că în numele tuturor și al meu personal te pot felicita pentru activitatea depusă ca președinte în exercițiu al Consiliului sub președinția cehă. Sunt sigur că, ă, sub prezidenția suedeză, aceste eforturi vor fi continuate. Avem ă, câteva persoane înscrise la cuvânt pentru dezbatere. Primul este Albert Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ă, ministru Sebesta, în numele grupului politic pe care îl reprezint, mulțumesc președinției cehe pentru toate reușitele sale. Circumscripția pe care o reprezint este aproape de granița dintre Germania și Cehia. Prin urmare, știu că s-au depus eforturi uh, deosebit de fructuoase, în ciuda faptului că situația politică din statul dumneavoastră nu a fost una favorabilă. Am reușit, ați reușit însă, în ciuda tuturor acestor inconveniente, să să reușiți multe. Nu voi intra în detaliu uh, pentru că uh, nu avem suficient timp la dispoziție, însă dați-mi voie să menționez uh, problema laptelui pe care și ieri am discutat-o cu doamna comisia, comisar. Ați uh, introdus o serie de măsuri în timpul președinției cehe, însă, după părerea mea, în loc de intervenție, ar fi trebuit să uh, să mărim ajutoarele pentru uh, laptele plaf și pentru unt, pentru ca aceste produse să fie folosite mai mult în industria alimentară. Așadar, ar fi fost mai bine să, să creștem aceste subvenții, pentru că astfel am fi reușit să rezolvăm în parte problema de pe sectorul, uh, din sectorul produselor uh, lactate. Ați vorbit de asemenea despre reforma CAP, Uh, PAC, ați vorbit asemenea despre pilonul al doilea, despre zonele defavorizate și în calitate de ministru al agriculturii v-aș ruga ca în viitor, în ceea ce privește stabilirea acestor zone, uh, să vă concentrați asupra zonelor din Cehia, de asemenea uh, și asupra celor din Bavaria, care, deși deci nu sunt zone alpine, sunt cu toate aceste, acestea zone defavorizate datorită condițiilor climatice. În aceste zone, agricultura nu poate fi uh, desfășurată în condiții normale. Ați uh, vorbit de asemenea despre calitate. Știm cu toții că standardele de calitate în Europa sunt înalte. Eu însumi sunt uh, agricultor uh, și știu clar că această calitate înaltă nu este bine răsplătită din punct de vedere monetar. Adică nu primim uh, suficienți bani pentru calitatea pe care o oferim. Spre exemplu, calitatea produselor lactate nu este niciunde mai bună decât în cea din Europa. Avem de asemenea vinuri ex- excelente, însă cu toate acestea agricultorii trebuie să se mulțumească cu niște prețuri scăzute pentru produsele uh, aduse de ei pe piață. Ați menționat de asemenea despre importuri și am discutat tema aceasta și ieri. Uh, și v-aș ruca ca în acest, uh, pornind de la această temă, standardele noastre să fie respectate și în statele care exportă alimente înspre Europa. Pentru că doar ace- astfel putem să menținem competitivitatea agriculturii uh, europene. Această temă a fost discutată clar și în ultima perioadă legislativă. Uh, vă felicit pentru că nu ați renunțat la aceste standarde de calitate în ceea ce privește care ne depase cerere. Este, în, este de la sine înțeles că toate acele uh, produse chimice folosite de unele state terțe pentru, pentru tratarea cărnii de pasăre nu trebuie să fie tolerate de către noi și vă felicit pentru munca depusă în acest sens. Și am o întrebare la final. Uh, ați uh, stipulat faptul că rolul Comisiei Agri va crește uh, pe viitor dacă tratatul de la Lisabona va fi adoptat. Când se va întâmpla lucrul acesta? Când va semna, ratifica Cehia tratatul de la Lisabona? Uh, pentru că odată ce Cehia va face lucrul acesta, problema va fi rezolvată. Poate ne-ați putea oferi o informație concretă în acest sens. Vă urez pe viitor mult succes! Grazie, Albert. Mulțumesc, Albert. Ai ridicat o temă foarte importantă despre care am discutat și ieri, și anume aplicarea normelor de securitate, de siguranță alimentară în mod unitar. Am dorit ca aceste reguli respectate de agricultorii noștri să fie respectate și de cei care fac exporturi. Luis Cavallo Santos a cerut uh, cuvântul. Ai cuvântul, Luis. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule ministru, în numele socialiștilor aș dori să vă adresez salutul nostru ați prezentat o expunere privind activitățile desfășurate uh, în timpul președinției cehe. Ați spus că au existat unele dificultăți în ceea ce privește Republica Cehă, atât pe plan intern cât și internațional, și ați arătat că, deși sunteți o țară uh, în care foarte mulți sunt eurosceptici, ați demonstrat totuși că instituțiile au funcționat bine și că v-ați aflat la înălțimea sarcinilor ce v-au revenit. Domnule ministru, avem multe îngrijorări în ceea ce privește sistemul, sectorul produselor lactate – în ciuda eforturilor făcute, situația se agravează în acest sector și suntem foarte îngrijorați. Ieri ne-am întâlnit cu doamna comisar Fischer Böll, care ne-a făcut o expunere interesantă pentru toți și sperăm multe, așteptăm multe de la Consiliul Agri din septembrie. Cred că Republica Cehă este pe deplin mulțumită de activitățile desfășurate, dar în viitor ar fi bine, ar, aș dori să știu pe ce ne putem bizui, în ce fel vom putea contribui la soluționarea produselor, ă, gravității problemelor din sectorul produselor lactate. Mulțumesc, Luis.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 care este un membru nou al Uniunii Europene. S-a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat și s-a vorbit de asemenea despre eh, regulamentul și normele care ar trebui să intre în vigoare atunci când este vorba de sacrificarea animalelor. Cunosc foarte bine toate aceste probleme, fiindcă am fost raportor uh, al Parlamentului. Cunosc uh, contextul dificil în care au avut loc dezbaterile. Doresc să vă felicit pentru rezultatele obținute. Sper că președinția următoare va fi la fel de eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte persoane înscrise, îi dau cuvântul lui Iacob uh, Sebesta, ministrul ceh al agriculturii, pentru a răspunde la unele întrebări care i-au fost adresate. <clears throat> Děkuji, děkuji za slovo, děkuji dotaz, za dotazy. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, vă mulțumesc de asemenea pentru întrebările adresate. Am auzit în timpul uh, dezbaterii că sunteți uh, relativ uh, mulțumiți de cele reușită de președinția ceh în domeniul sectorului produselor lactate. Da, uh, putem fi satisfăcuți de rezultatele obținute, asta ținând cont de faptul că președinția cehă a durat doar șase luni. Însă nu putem fi mulțumiți de situația din sector, pentru că știu care este situația agricultorilor în momentul de față criza care s-a adâncește, devine din ce în ce mai profundă în acest sector al produselor uh, lactate, este monitorizată, se caută noi soluții. Ar trebui să reactivăm anumite instrumente, precum sprijinul acordat uh, pentru stocare. De asemenea, trebuie să prelungim durata de timp a intervențiilor. Lucrurile acestea au fost deja aprobate în parte. Ne întoarcem astfel la discuția care a fost purtată uh, la începutul anului acestuia. Mă refer la discuția cu privire la planul de redresare economică europeană. Uh, am discutat de asemenea și despre bilanțul de sănătate care permitea utilizarea unor noi instrumente în acest sector tocmai de aceea dați-mi voie în acest context să, să vă mulțumesc pentru toată munca depusă la nivelul comisiei. În ceea ce privește însă piața produselor actate, în mod evident, comisia și de asemenea toate celelalte instituții europene vor încerca să contribuie la găsirea de soluții. Există o serie de instrumente pe care le-am putea folosi uh, nu sunt întru totul de acord cu următorul lucru. Unii oameni consideră că aceste instrumente contribuie la deteriorarea situației. După părerea mea, prețurile în momentul de față nu mai scad. Bineînțeles, nu au început, uh, pe de altă parte, nici să crească. Această problemă va fi discutată și în următoarele ședinții, ședințe ale Consiliului. Până în momentul de față am, am strâns o serie de propuneri făcute de miniștri din alte state membre. Prin urmare, avem uh, un un număr mare de idei care vor fi discutate în uh, următoarele ședințe ale Consiliului. În, ceea ce privește intervenția domnului Des, uh, domnia sa se referea la calitate, la percepția asupra calității și la cum poate fi aceasta îmbunătățită. Știu la ce vă referiți. Înainte de a ocupa această funcție, am lucrat timp de 30 de ani în cadrul unei instituții uh, Uh, care se ocupa de controlul uh, securității, siguranței alimentelor și a calității. Știu la ce vă referiți, prin urmare. Știu că cetățenii europeni își doresc siguranța alimentară și, de asemenea, calitate a alimentelor. Voi face tot ceea ce îmi stă în, în putință pentru a mă asigura că uh, toate alimentele aduse pe piața europeană din state terțe întrunesc aceleași standarde uh, folosite și la nivelul producției în Uniunea Europeană. Astfel vom reuși la, uh, să contribuim la păstrarea competitivității produselor noastre. S-a adresat uh, o întrebare care care făcea referire la tratatul de la Lisabona. Da, cunosc problema. Să după părerea mea, aceasta nu este de fapt o problemă. Personal sunt un optimist. Sunt convins că tratatul de la Lisabona va fi adoptat, va fi ratificat la un moment dat de toate statele membre. Sper că cooperarea dintre noi va fi încununată de succes, așa cum ne dorim cu toții. Bine. Mulțumesc. Încă, mulțumesc încă o dată ministrului ceh al agriculturii. Dorim cu toții ca începând cu 2 octombrie codecizia să devină o realitate. Mulțumesc tuturor încă o dată. Acum îl salut pe domnul ministru și vom trece la o ședință de vot. Vă rog să aveți cartelele pregătite. Ne vom relua imediat lucrările după ce ministrul va părăsi sala. Bine, diamo inizio allora questa sequenza. Începem uh, ședința de vot. Primul punct. Trebuie să ne pronunțăm în procedură simplificată privind uh, intervenția asupra laptelui uh, praf degresat Așa cum s-a subliniat de mai multe ori ieri în prezența doamnei comisar Fischer-Böll, noi cei din Comisia Agri considerăm că trebuie făcut ceva mai mult în sectorul produselor lactate care cunoaște o criză profundă. De aceea am vorbit și în această dimineață despre ideea pe care o vom vota în, moment, în câteva momente și toate grupurile politice vor face propuneri în plenara de la Strasbourg în domeniul produselor lactate. Noi trebuie să avem o, o intervenție specifică și după ședința plenara de la Strasbourg și după Consiliul din 7 septembrie este vorba de interpelarea orală adresată Comisiei pe această problemă. Ieri și astăzi, împreună cu coordonatorii, am căzut cu toții de acord de a lansa un semnal puternic și imediat care să sublinieze faptul că uh, Comisia va fi foarte hotărâtă în opțiunile pe care le va adopta și când va intra în vigoare codecizia după dacă referendumul din uh, Irlanda se va desfășura bine. Înainte de a da cuvântul lui uh, uh, Capula Santos, care are un amendament oral, Vreau să fiu sigur că niciunul dintre dumneavoastră nu este împotriva introducerii unui amendament privind procedura de vot în privința uh, laptelui praf care interzice stocarea uh, brezeturilor și noi vom restabili această măsură și dincolo de uh, conținutul uh, amendamentului lui Capula Santos, cred că trebuie să dăm un semnal puternic către Comisie și către toți ceilalți. De aceea sper că veți fi cu toții de acord, așa cum am stabilit dimineață cu coordonatorii, să nu ridicați obiecții. Vreau să știu totuși dacă există vreun deputat care are obiecțiuni asupra acestei proceduri propuse. Se pare că nu, îi dau cuvântul lui Luis Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea mea asigură o continuitate a acordului pe care la care am ajuns după discuția cu comisarul. Este cazul să lansăm un semnal din partea Parlamentului manifestându-ne solidaritatea și dorința de a lucra împreună cu Consiliul pentru a ajunge la soluționarea acestei chestiuni. Este vorba de lărgirea mecanismului de intervenție în sectorul brânzeturilor, care trebuie să aibă același tratament cu sectorul uh, laptelui praf. Sper că propunerea noastră va fi sprijinită. L'onorevole Silvestri a chiesto di parlare? Domnul Silvestri, ați cerut uh, cuvântul? Dacă avem o dezbatere, cer cuvântul. Dacă nu, nu iau cuvântul. Dacă sunteți de acord, vom proceda la vot. Vă întreb dacă sunteți de acord cu amendamentul. Împotrivă? Abțineri? Nu este vorba de un vot electronic. Deci considerăm că acest amendament a fost adoptat. Mulțumesc eh, tuturor membrilor comisiei. Trecem acum La votazione elettronica non è necessaria. Abbiamo... Nu este necesar să recurgem la votul electronic. trebuie să stabilim doar procedura de vot. Cine este pentru acest amendament? Vă rog să ridicați mâinile pentru a vota. Cine este împotriva amendamentului? Cine se abține? Considerăm că acest amendament este adoptat ca amendament legislativ, spune președintele consultându-se cu vecinul său. Acum trebuie să votăm pentru uh, aprobarea măsurilor în sectorul lapte și unt. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, avem unanimitate în aprobarea extinderii perioadelor pentru laptele praf degresat și unt și am introdus un uh, amendament care se referă la stocarea brânzeturilor. Vă mulțumesc. Continuăm. voi învăța să merg mai rapid. Punctul 2. Norme comune în regimul de sprijin direct către agricultori în cadrul politicii agricole comune. Aici este un vot cu procedură uh, simplificată, era vorba de niște aspecte tehnice referitoare la buget și am hotărât să adoptăm procedura simplificată pentru acest dosar, așa cum prevede articolul 46, para, ă, alineatul 1. Aveți obiecțiuni? Dacă nu sunt obiecțiuni, considerăm că raportul este adoptat. trecem la o procedură mai lungă, este vorba de buget pentru 2010, uh, secțiunea 3. Înainte de a trece la vot, aș dori să vă propun să votăm în bloc amendamentele care restabilesc PDB respectiv precedenta uh, proiect de bilan, uh, de buget cu condiția uh, să nu existe aici amendamente specifice. Doamna raportor dorește să ia cuvântul înainte de vot? Se pare că nu. Dacă sunteți de acord, trecem la vot în bloc pentru toate amendamentele care stabilesc liniile de buget. Aici avem nevoie de vot electronic. Începem procedura de vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă rog să votați folosindu-vă cartelele electronice. Așteptăm puțin să fie activate cartelele. Voto eh, verde. Ah. Allora, eh, voto è aperto. Votul este deschis, vă rog să votați. Acum votul s-a închis. 33 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Deci au fost, au fost adoptate aceste amendamente votate în bloc. Votăm uh, amendamentele specifice și uh, așa cum am procedat și până acum. Începem votarea. Avem probleme tehnice, așa cum ați uh, observat și dacă uh, nu merge votul electronic, atunci vom vota prin uh, ridicarea mâinilor. Allora, iniziamo i voti per i singoli emendamenti. Deci începem votul pentru amendamentele specifice. Din păcate suntem nevoiți să recurgem la votul deschis prin ridicarea mâinilor pentru că avem probleme tehnice cu sistemul de vot electronic. Începem cu primul amendament 52-52. Deci votăm 52-52. Lefol vrea să ia cuvântul. Cer un vot separat asupra întregului amendament pentru că sunt elemente care cer uh, restituire, deci uh, doresc ca primele două uh, Uh, rânduri să fie votate separat, iar restul poate fi votat în bloc. Deci vom face un vot separat, spune președintele, pentru unele produse doar, iar apoi vom vota în bloc pe celelalte. Deci este vorba de eliminarea restituirilor la export doar pentru cereale și apoi vom examina și celelalte produse. Deci votăm pentru eliminarea restituirilor la export pentru produsele cerealiere. Cine este pentru? Chi e contrario alle Cine este împotriva eliminării restituirilor la exporturi pentru produsele cerealiere? Abțineri? Amendamentul acesta este respins. Partea a doua a amendamentului, eliminarea restituirilor la export pentru toate celelalte produse specificate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul este respins. Deci 52, 52, amendamentul 52, 52 a fost respins. amendamentului 42052, 52, mă scuzați, 01. Deci 5201. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 5201 este aprobat. Amendamentul 52 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul este respins. 52, 71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul este respins. Trecem la amendamentul 53-27. 53-27. Grupul verzilor dorește să intervină. Suntem de acord cu faptul că fondurile ar putea uh, proveni din intervenție. Mulțumesc. Doresc să vă întreb dacă este cineva împotriva amendamentului oral ridicat. Dacă sunt voci împotrivă, nu îl supunem votului. A fost un amendament oral. Deci îl introducem în procedura de votare. Votăm acum 50, amendamentul 5327 fără sublinierea făcută de grupul verzilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la votarea amendamentului 52-77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 52, 58. 52, 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52 05 votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 53-19. pentru, împotrivă, abțineri, amendament aprobat. Amendamentul 53-18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Cincizeci doi zero nouă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Amendamentul 52.10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Cincizeci și doi, șaptezeci și cinci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 52, 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52, 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Cincizeci doi, patru a fost eliminat. Trecem la 52-93. Amendamentul 52-93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Aprobat. <clears throat> 52, 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 52, 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Votul e de durată, dar vom ajunge până la sfârșit. 52-87. Cine este pentru? Chi e contrario? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. 53-17 nu l-am uh, votat deja, spune președintele. 53-28. Deci, ținând seama de sublinierea făcută cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cincizeci și doi, optzeci și opt. E vorba de un amendament oral propus de verzi. Martin a cerut cuvântul. O completare la acest uh, amendament. Managementul organizat uh, de către diferite asociații ale producătorilor în domeniul sectorului, uh, în sectorul produselor lactate, Uh, poate face posibil uh, echilibrarea cererii și ofertei. Alora, uh... Supun la vot amendamentul? Nu. Mai e cineva care dorește să intervină? Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit mult despre această temă. Uh, observ cuvântul uh, sau mă gândesc la cuvântul cooperative. Dacă am uh, introduce acest termen, atunci am putea adopta acest amendament. Este vorba de asociațiile producătorilor și sindicate. La noastră relatrice dice de includere oltre. Raportoarea dorește să introducem aici și organizațiile cooperative, cooperativele. Deci punem la vot amendamentul cu această corectare, deci 52 88 cu corectarea propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 53, 26, prima parte. 53, 26, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Se pare că trecem acum la 52, 89. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 52-90. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. doi 16 Pentru Împotrivă Abțineri Aprobat 52-51 Cine este pentru? Repet, cine este pentru 52-51? Împotrivă. Adoptat. 52-17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 52-18 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 52, 53. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Cincizeci și doi, cincizeci și patru. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 52-67 52-67 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat. 52-55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 53.11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. doisprezece. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins 53, 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53, 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52, 80. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52, 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52, 79. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52, 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52, 64. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Cincizeci doi, șaizeci unu. Votăm cele două părți separat. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Partea întâi este respinsă. Votăm acum partea a doua a amendamentului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Cincizeci trei, cincisprezece. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 5269 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 52-21. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Cincizeci și doi, șaizeci și șase. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 53-29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 52-91. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 52-49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Cinzeci e dois, șaizeci și doi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52-68. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Cincizeci și Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ultimul amendament, în sfârșit, 52-31. Cine este pentru?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 de a da cuvântul pentru prezentarea studiului de impact, vă propun să votăm punctul 14. Trebuie să votăm pentru întrebare cu solicitare de răspuns oral fără dezbatere articolul 115. Am discutat deja despre acest lucru în reuniunea coordonatorilor. Există posibilitatea de a merge în plenară de a, și de a discuta această temă. Probabil voi cere tuturor președinților de grup să se pregătească pentru ca această propunere să fie prezentată în plenar, având în vedere că nu avem timp suficient pentru a adopta o rezoluție în cadrul comisiei noastre, invit toate grupurilor politice să prezinte moțiuni de rezoluție pentru sesiunea plenarei. Dacă, sunt, dacă nu sunt obiecțiuni, consider că am adoptat acest mod de a acționa. Deci, grupurile sunt invitate să se pregătească în vederea plenarei de la Strasbourg. Putem trece acum, deci am, finit, am terminat această aceste votări, trecem la punctul 13, prezentarea unui studiu privind impactul costurilor operaționale din ce în ce mai ridicate în cazul animalelor crescute pentru carne în Uniunea Europeană. Salut pe Filip Coto, pe doamna Ann Cote și pe domnii Ivan Horn și Peter care ne vor prezenta această, acest studiu. Domnule Coto, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Acest studiu a fost uh, efectuat la uh, comanda Parlamentului de fosta Comisie pentru Agricultură din uh, legislatura precedentă. Scopul acestui studiu a fost analizarea situației după creșterea prețurilor la cereale, la um, oleaginoase și la energie și evaluarea acestui impact asupra sistemelor de creștere a animalelor de carne în Europa, identificarea punctelor slabe și punctelor tari, cantificarea naturii și uh, dificultatea crizei și, de asemenea, propunerea de recomandări. Metoda pe care am ales-o a fost să ne concentrăm pe perioada 2004-2008. Între 2004 și 2006 prețurile au fost relativ uh, stabile și, de fapt, în 2007-2008 au crescut uh, exploziv uh, costurile operaționale pentru creșterea de animale pentru carne. Am ales să ne concentrăm pe um, ferme tip. Am vrut să folosim și RICA, însă exista o problemă a disponibilității datelor pentru anii 2007 și 2008. Având în vedere mijloacele limitate de care am dispus, am ales să ne concentrăm pe doar câteva țări. Pentru vită, pe Germania, Franța, Italia și Regatul Unit, pentru ovine, Franța, Irlanda și Regatul Unit, pentru porc, Germania, Franța, Olanda și Polonia și pentru pui, Franța, Olanda și Polonia. Un alt aspect important de subliniat din punct de vedere metodologic este că am uh, analizat problema în euro. Am uh, subestimat impactul ratelor de schimb care au variat foarte mult în perioadă, aceasta în special în ceea ce privește uh, lira sterlină și zlotul polonez. Și am luat în calcul costurile operaționale reale, inclusiv costurile reale de producție a cerealelor care sunt consumate în fermele de animale și am uh, ținut cont și de costul factor de muncă și munca în familie care întotdeauna este destul de dificil de evaluat. Acest studiu este unul complex pentru că ia în calcul patru filiere 11 experți de la 8 organizații diferite din 5 state au fost uh, implicați printre care și uh, experți de la Universitatea din Wageningen, din Olanda, de la institut, și de la Institutul pentru Creșterea Animalelor din Franța, în legătură cu creșterea costurilor. Vedeți uh, în această diagramă că costul orzului, grâului și porumbului au rămas extraordinar de stabile din 98 uh, la sfârșitul lui 2006 și că a avut loc o explozie uh, foarte bine evidențiată în uh, anul 2007, pe când soia deja a cunoscut creșteri încă din anul 2000 și 2004. Aceste prețuri și în special cel al porumbului și soia par uh, a fi legate tot mai îndeaproape cu prețul energiei. Vedeți acolo cu roșu prețul petrolului, care a început să crească serios din 2000, apoi iar în 2004 și iată că el a avut un impact destul de tardiv asupra prețurilor cerealelor și oleaginoaselor. Pe de altă parte, prețul materiilor prime eh, necesare pentru creșterea vitelor au început să fie tot mai volatile, cu o volatilitate istorică care a crescut eh, foarte mult. Care a fost impactul asupra costurilor alimentelor vitelor. Costul alimentelor de îngrășare în Franța este reprezentat în această diagramă de la începutul anului, anilor 80 și până la începutul anilor 90 a avut loc o creștere, o, o scădere a costurilor uh, alimentelor pentru îngrășarea porcilor. Din 2000 în 2006 a avut loc o stabilizare, iar de la sfârșitul lui 2006 prețurile au crescut real. Care în anumite state nu este la fel situația. Vedem că în cazul uh, alimentelor pentru îngrășarea porcilor, situația este similară și în alte state. În ceea ce privește prețul în energiei, desigur, impactul este direct asupra uh, consumului fermelor de creștere animalelor. Prețul uh, furajelor este strâns legat de prețul petrolului. Un lucru important pe care trebuie să-l observăm este că îngrășămintele nu au scăzut odată cu creșterea prețului petrolului. Prețul petrolului a căzut în toamna anului 2008, ceea ce nu este valabil pentru prețul îngrășămintelor chimice. Vreau să insist mai mult uh, asupra fermelor de bovine și ovine, după care colegul meu va vorbi despre porc și pui. problema cărnii bovine în Europa este una complicată, mai complicată în Europa decât în alte regiuni din lume, pentru că în Europa doi, tre, două treimi din această carne provine de la vitele pentru lapte. Produsul carne este foarte important la aceste ferme de lapte, însă nu se poate face diferența între acesta și produsul lapte. Există însă și ferme în care se cresc vitele exclusiv pentru carne și mai sunt și ferme pentru îngrășarea vitelor. Există multe ferme care cresc vitele de mici și le și îngrașă în aceeași locație. Vous en retrouverez le détail dans le, le rapport euh, global. Simplement, il illustre această diagramă arată că costurile pentru producție sunt, pe de o parte, foarte diferite în funcție de sistemele avute în vedere în cele patru state europene pe care ne-am concentrat. De la 3 euro jumătate pe kilogram de carcasă la 4 euro 40 în anul 2007, în funcție de tipul de sistem folosit. Există diferențe enorme Însă putem observa că aceste diferențe există și în compoziția costului de producție. Costul uh, de alimentare în galben variază foarte mult. Ultimul lucru pe care trebuie să-l menționez este costurile operaționale și nu mă refer la costul factorilor. Costurile operaționale sunt de multe ori mai mari decât produsele acestor ferme. Anul 2007 a fost un an prost pentru toate fermele de îngrășare uh, a vitelor uh, de carne. Aici nu se ține cont de creșterea animalelor slabe. Sistemele care se bazează foarte mult pe cumpărarea de furaje pentru vite au fost afectate mai mult decât cele care folosesc furaje produse la locația fermei. La analizarea cumpărării cărnii slabe, Fermele care au făcut acest lucru au uh, scăzut uh, cantitatea de furaje pe care le-au cumpărat. La disparité des coûts sur les élevages euh, engraisseurs. Există costuri variabile între 1,5 pe uh, kilogram carcasă până la 2 cu un cost al alimentării care este mult mai mare decât în fermele de îngrășare. Factorul muncă este mult mai important dacă îl apreciem pe kilogram. Aceste ferme de îngrășare sunt direct dependente de ajutoarele directe și cuplate de creșterea vitelor pentru lapte și de agricultura biologică, așa cum se întâmplă în Germania. Dacă analizăm ceea ce se întâmplă în celelalte țări, și e vorba de un, rezultatele unui panel internațional care se numește Uh, Agri Branch Benchmark, constatăm că primul sistem este cel irlandez, al doilea sistemul spaniol, îngrășare cu cereale zdrobite, apoi trei alte sisteme internaționale, brazilian, australian și canadian. Deci ne dăm seama că costurile, costurile în Irlanda și în Spania sunt comparabile, așa cum am văzut și pentru celelalte patru țări analizate, în timp ce în Brazilia și Canada prețurile sunt mai mici față de costurile europene. Mai ales aceasta se datorează costului uh, furajelor și uh, valorii muncii pentru 2007 trebuie să ținem seama că dacă analizăm uh, costurile în aceste țări, inclusiv în Brazilia și uh, Canada, fermele respective nu au reușit să-și acopere cheltuielile cu produsele lor. În concluzie, în ceea ce privește carnea de vită, am imaginat scenarii de evoluție în toate sectoarele, cu un acord la OMC care corespundea Uh, corespundea evaluărilor din 2008. Un scenariu de scădere cu 25% în 2013 și le-am combinat pe ambele. Ne-am dat seama că în cazul carnei de vită se consideră că prețurile interne vor putea scădea cu 25%, ceea ce înseamnă că totalitatea sistemelor va avea de suferit din această pricină și din pricina unor linii tarifare considerate produse sensibile și ă, ținând seama și de scăderea drepturilor vamale. Deci, fermele care de creștere a vitelor vor fi mai afectate de cele, decât cele de îngrășare. Se pare că fermele de îngrășare vor suferi mai mult decât cele care se ocupă de creșterea vitelor încă de la naștere. Este vorba de sistemul german care va fi extrem de afectat. Fermele de îngrășare specializate sunt foarte sensibile la creșterea prețurilor și se adaptează dificil. E vorba de sisteme de producție relativ puțin adaptabile. Sistemul italian și spaniol și-au creat nișe în care pot vinde animalele mai scump decât uh, se vinde carnea lor în alte țări. Fermele de uh, creștere au uh, costuri mai importante în ceea, și sunt afectate de variațiile din productivitatea muncii. Ele sunt foarte sensibile la acordarea de ajutoare. În ceea ce privește acum filiera ovină, ea a fost deja prezentată în legislatura precedentă, în cadrul unui studiu este vorba de o filieră care de 20 de ani cunoaște cea mai mare criză în creșterea animalelor în Europa. A fost o scădere de o cincime și în doi, ultimii doi ani ă, creșterea aceasta a crescut extrem de mult. Totuși, această filieră prezintă multe avantaje în ceea ce privește dezvoltarea uh, rurală, pentru că există creșterea ovinelor practicată în zone defavorizate unde nu se poate face alt tip de agricultură. Fermele sunt foarte diferite între ele. În sud sunt crescute specii pentru lapte, în nord cele care dau carne și care cresc animale uh, mai grele de 13 kg programe. Ne-am bizuit pe sistemele uh, furnizoare de carne în Olanda și în Franța și ne-am dat seama că costurile operaționale în Irlanda și în Anglia se bazează pe furajarea cu uh, iarbă și costurile de producție sunt mai mici decât cele din Franța, indiferent care ar fi tipul de creștere a ovinelor. În albastru aveți costurile comparate cu în Franța și în celelalte țări. Deci costurile operaționale, constatăm noi, sunt destul de asemănătoare. În dreapta avem sistemul pastoral care presupune costuri destul de importante. Dacă ne uităm la marje pe cap de oaie, ne dăm seama că diferențele acestea sunt oarecum similare și destul de scăzute în țările analizate. În Franța este vorba numai de 40% uh, de uh, ovine crescute și vândute pe piața franceză cum s-au comportat aceste ferme față de creșterea costurilor operaționale. S-au făcut eforturi pentru întreținerea pășunilor, mai ales în Irlanda. Sunt sisteme extensive bazate aproape exclusiv pe uh, păstorit. Ce se întâmplă uh, pe, uh, cu creșterea oilor pentru carne în Europa? În Franța, considerăm că este unul din subprodusele prezentate în studiul de, din legislatura uh, trecută și s-a considerat că a fost mai încurajat, mai mult încurajat acest sector prin acordarea de ajutoare ceea ce a permis uh, creșterii ovine să progreseze într-o oarecare măsură. Sistemele sunt sensibile în diferite țări și de aceea s-a înregistrat această scădere de 25%. În orice caz, uh, filiera ovină a fost mai puțin afectată decât filiera bovină. Sistemul bazat pe păstorit este mai puțin sensibil la creșterea fura- prețului furajelor concentrate în aceste sisteme care se bazează pe uh, păstorit sunt necesare multe eforturi pentru creșterea productivității. Unul din handicapurile care apare este costul uh, mulții, uh, forței de muncă. Make some remarks on poultry meat. Aș dori să fac câteva remarci cu privire la creșterea puilor de carne. Bineînțeles, în acest context ne referim și la carnea de rață, respectiv uh, carnea de curcan. Am făcut o comparație internațională, bazându-ne pe datele din 2007. Vedem aici, în stânga, uh, statele statele europene, și anume Olanda, Germania, Franța, Regatul Unit, Polonia, mari producători, nu există mari diferențe în ceea ce privește costurile de producție. Diferența cu față de statele din dreapta, și anume SUA, Thailanda și Brazilia, mari producători la nivel mondial, este următoarea. Costurile de producție din aceste state sunt mai mici decât în statele europene am putea aproxima la această diferență la 30, respectiv 40%. În ceea ce privește costurile de producție la nivel de fermă, dacă ne gândim la costurile de procesare, de hrănire, uh, diferențele ar fi chiar mai mari. De ce sunt costurile operaționale în uh, Brazilia, spre exemplu, mai, uh, mai scăzute? E clar, acolo există mai multe pășuni, de asemenea, uh, recoltele ajută la creșterea animalelor, forța de muncă este ieftină, climatul este mai bun și, de asemenea, regulamentele sunt mai laxe decât în Europa. Acesta este unul dintre motivele pentru care producția în aceste state este mai ieftină decât cea realizată în Europa. Câteva remarci cu privire la venituri. Aici avem situația din Olanda și Franța. În ceea ce privește sistemul de producție, există mari diferențe între cele două state. Fermierii francezi lucrează într-un sistem integrat, adică uh, procesatorii uh, își asumă o parte din, uh, de risc Uh, situație care nu se înregistrează în Olanda și în Polonia. Uh, în albastru vedeți suișurile și coborâșurile în ceea ce privește veniturile în Olanda. În anul 2008 nu s-au înregistrat venituri, după cum vedeți însă linia roșie care uh, indică situația din Franța este mult mai echilibrată. Avem acolo venituri anuale uh, de circa 30.000 de euro, care ar fi Suficientă pentru a acoperi uh, toate cheltuierile la nivel uh, de fermă. Vedem acum uh, competiția cu Brazilia și asta deoarece Brazilia este cel mai mare exportator de carne de pui la nivel mondial. Vedeți aici stat, situația din Uniunea Europeană pentru car- de pui. Brazilienii pot oferi uh, carne de, de pui la jumătate din prețul uh, achitat la nivelul Uniunii Europene pentru producerea sa. După cum vedeți, însă, există în continuare competiție uh, între cele două părți, în ciuda tarifelor uh, înalte. Știți toate informațiile legate de sistemul de cote, însă în afara uh, cotelor și cu toate acest, și uh, odată cu achitarea taxelor vamale, există în continuare o competiție acerbă dacă la nivelul OMC se va decide o scădere a tarifelor, uh, Brazilia și alte state de același gen vor reprezenta un competitor important pentru Europa. Am uh, comparat de asemenea diferite sisteme de producție de carne de pui, am uh, stabilit uh, existența unor sisteme integrate și a unor sisteme neintegrate. În ceea ce privește sistemele integrate există un risc mai mic pentru fermier, fermier însă răspunsul la semnalele de pe piață sunt, este mai mic în Olanda și în Polonia, unde există sisteme neintegrate, fermierii sunt mult mai întreprinzători, însă răspunsul la situațiile de pe piață este de asemenea mai scăzut. În uh, ceea ce privește calitatea uh, cărnii, uh, ne referim la Franța în ceea ce privește producția de carne, în mai multe state vedem costuri scăzute și de asemenea uh, prețuri scăzute pentru, de către, uh, pentru consumatori, însă există o mare competiție internațională. Uh, în ceea ce privește calitatea sau carnea de mare calitate, avem costuri de producție mult mai mari datorate furajelor scumpe, despre care deja am discutat. A fost o perioadă dificilă aceea anului 2007-2008, pentru că creșterea uh, costurilor de producție a dus de asemenea la înrăutățirea situației de pe piață. Însă această piață a cărnii de mare calitate reprezintă o mare șansă pentru Europa. Consumatorii trebuie să fie conștienți de faptul că există astfel de carne de calitate produsă tocmai în Europa. În ceea ce privește producția de carne de porc, facem aceeași comparație. În stânga vedem costurile de producție în Franța, Olanda, Germania, Polonia. Toate aceste state sunt mari producători de carne de porc. Concluziile sunt asemănătoare cu cele obținute în cazul cărnii de pui și cărnii de vită. Costurile de producție sunt cam aceleași. Am putea să ne referim și la Danemarca în acest context. La, în dreapta acestui slide observați că costurile de producție din Brazilia și Statele Unite sunt mai mici, cu până la 30-40% decât în Europa. Se folosesc, uh, se folosesc furaje mai ieftine, de asemenea munca este, sau forța de muncă este mai, uh, mai mică și uh, regulamentele sunt mai laxe vă voi oferi câteva informații cu privire la venitul fermelor din Olanda și Franța acum. Franța în stânga, Olanda în dreapta, vedeți aici ciclul, ciclurile, uh, suișurile și uh, coborâșurile. Există mari diferențe de venit. Anul viitor, de exemplu, uh, venitul va fi unul negativ. Este evident că în ambele state situația este dificilă venitul mediu ar fi de 25 până la 30 de mii de euro pe fermă, un venit insuficient pentru acoperirea costurilor fermei și, de asemenea, pentru adaptarea la noile regulamente. Pornind de la situația din Olanda și Franța, dați-mi voie să vă spun că au existat mari diferențe între diferitele uh, ferme. Unele ferme însă uh, obțin rezultate mai bune Uh, vor obține un, un uh, venit. Informațiile oferite în slide-ul anterior au fost cele medii. Așadar, există o diferență de venit între diferite ferme în funcție de specializarea pe care și-au ales-o. Pentru a încheia tematica competiției internaționale, a existat o competiție a acerbă în ultima vreme. Această competiție se uh, concretizează practic în uh, sau se reflectă la nivelul diferitor tipuri de carne. Nu ne referim la carcasă pe ansamblu. Avem aici costurile din Europa și costurile din uh, Brazilia și Statele Unite ale Americii. Uh, costurile de producție din SUA și Brazilia sunt mai scăzute, însă acestora li se adaugă taxele de, de export, Uh, dacă acestea vor, uh, vor fi crescute, acestea din urmă vor fi crescute, cu siguranță vor exista dezechilibre la nivelul pieței per ansamblu. Există, bineînțeles, diferite sisteme de producție în diferitele state membre. În Olanda și Danemarca avem uh, ferme specializate de îngrășare sau ferme în care se cresc scroafe Există o performanță mare și costuri scăzute, fluctuațiile anuale însă sunt devenit sunt deosebit de mari. Avem mai apoi în Olanda, Danemarca și Franța uh, ferme specializate uh, um, pe creșterea uh, animalelor și procesarea lor, finisarea lor. În Franța, Germania, Polonia avem aici ferme mixte. Acestea au un venit mai stabil pentru că își pot compensa deficiențele într-un anumit uh, domeniu. Însă există loc uh, pentru îmbunătățire și la nivelul acestor ferme. În Polonia și în Germania situația este specifică, avem aici uh, fermele de mici dimensiuni, performanțele sunt scăzute, se, pot, se poate îmbunătăți situația, însă avantajul acestor ferme este aceea, acela al flexibilității. Vă mulțumesc! Euh, Ultimul capitol al acestei prezentări se referă la recomandări. Acestea au fost elaborate pe baza unui chestionar elaborat de experți și care a fost transmis 50, la 55 de participanți din mai multe uh, state, din 8 state europene. Aceste recomandări sunt împărțite în 5 capitole și de la pagina 17 le puteți studia în detaliu. De la pagina 17 la pagina 22 în raport și ele nu apar în uh, rezumatul executiv. Primul capitol se referă la răspunsul pe care trebuie să-l avem la concurența internațională. Raportul, raportarea la OMC ar afecta întregul sector agricol, dar în special sectorul de carne din Europa. De aceea, după multiple discuții, ne-am mulțumit la a ne limita foarte mult uh, ponderea drepturilor vamale pe uh, produsele delicate. S-a vorbit foarte mult despre norme asimetrice. La începutul uh, acestei ședințe ați vorbit despre norme care sunt uh, de obicei mult mai stricte în Europa decât în restul lumii. Aceste norme se negociază cu OMC și cu uh, Oficiul pentru Cereale, Codex Alimentarius. Uh, adesea, dacă normele nu sunt uh, adoptate în țările cu prețuri mici, cauzează o creștere foarte mare a prețurilor. Se referă și la foarte multe aspecte de sănătate animală și a populației și uh, de sănătate alimentară. Este important ca Uniunea Europeană să joace un rol activ în aceste organizații internaționale și să încerce să nu uh, le ia cu prea mult uh, înainte. Propunem de asemenea să se generalizeze etichetarea pe care să se menționeze țara de origine pentru că identificarea acestei țări este corelată cu normele aplicabile în statul respectiv. Concurența internațională există și la produsele diferite, de exemplu uh, puiul marinat, sărat, uh, la carnea de vită congelată, iar consumatorul trebuie să vadă o indicație clară a produsului pe care îl va cumpăra. Producerea și consumul de carne uh, reprezintă o temă discutată în toate dezbaterile pe tema schimbărilor climatice la ora actuală. Trebuie să normalizăm să există norme, să standardizăm uh, amprenta de carbon în toate statele membre și să sporim cercetarea în domeniul uh, gazelor cu efecte de seră, să promovăm consumul rezonabil de carne și să încercăm să stimulăm investițiile în folosirea uh, ponderată a energiei și utilizarea biogazului. Trebuie de asemenea să stimulăm benchmarking-ul în domeniul creșterii vitelor. În raport veți vedea că una dintre cauzele principale a acestei explozii a costurilor alimentelor o reprezintă politica privind biocombustibilii, o politică finanțată din bani publici, Când se stimulează producția de biocombustibil, se crește prețul porumbului și soiei. Deci se crește prețul materiilor prime pentru creșterea vitelor. Așadar, va trebui să stimulăm producția unor coproduse care să poată fi folosite. Și trebuie să facem mai multe cercetări în acest domeniu. Al treilea capitol se referă la modul în care putem face față tot mai mari volatilități a prețurilor în următorii 5-10 ani. S-au făcut propuneri la nivel internațional. Știm că speculația în domeniul cerealelor și oleaginaselor a fost foarte mult uh, uh, favorizată de lipsa de stocuri trebuie să asigurăm existența unor stocuri de urgență în țările sărace prin FAO. Trebuie să ne opunem uh, relaxării regulilor pe piețele la termen pentru a preveni uh, o nouă creștere a prețurilor cerealelor și oleaginaselor. Considerăm că instrumentele de reglementare a pieței care încă rămân la dispoziția noastră în cadrul PAC după bilanțul de sănătate trebuie să fie folosite. E vorba de fileul de securitate, fileul de siguranță, stocarea privată și restituirile. Noi credem că aceste restituiri sunt utile în cazul în care ne vom confrunta cu o criză a ratelor de schimb această armă de cucerire a piețelor nu este deloc transparentă și credem că restituirile pot să o contracareze. În raport veți găsi de asemenea foarte multe explicații în legătură cu uh, sistemul canadian. Se vorbește acolo și despre prima uh, pe uh, cap de oaie și prima pentru creșterea vitelor. Al patrulea capitol abordează pro problema limitării costurilor excesive în uh, legătură cu regula, regulamentele și reglementarea și mă refer în special la uh, reglementarea transportului animalelor vii. Apropiați de concluzii pentru că deja am depășit timpul alocat uh, pentru acest subiect. Bon, les quelques points qui restent, vous les lirez directement dans le rapport. Mai rămân câteva puncte pe care le puteți uh, citi direct în raport. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și îmi cer uh, scuze că am depășit uh, timpul care ne-a fost alocat. Pentru prezentarea dumneavoastră care a fost foarte interesantă și a conținut multe informații utile. Cred că studiul răspunde multora dintre preocupările existente în acest moment în practic toate statele membre ale Uniunii dacă sunt uh, întrebări, dacă cineva dorește să intervină, atunci, pentru că era ultimul punct pe ordinea de zi din această dimineață, întrerupem lucrările până la ora 15.